Opening our... Stimați colegi, se deschide ședința noastră comună ECON și uh, LIBE. E o plăcere pentru mine să urez bun venit uh, colegului meu, uh, președintele Comisiei uh, LIBE. Și mai întâi adoptăm ordinea de zi. Sunt comentarii cu privire la ordinea de zi. Uh, nu, atunci se adoptă această ordine de zi. Apoi, punctul 2, comunicarea de președinției. Nu am anunțuri de făcut, nu am comunicări. Trebuie doar să vă spun că doamna comisar Jurova vine la Strasburg luni pe 15 mai pentru a ni se alătura și va fi o mare plăcere pentru noi uh, să o primim în cadrul com- comisiei noastre. Pervonș, uh, doreai să intervii? Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre probabil cel de-al doilea vot de respingere care probabil va urma. Uh, E un mesaj pe care îl transmitem, un mesaj important pentru Comisia Europeană. Îmi pare rău că niciodată n-am avut ocazia să dezbatem această moțiune de respingere în uh, cadrul celor două reuniuni uh, ale Comisiei noastre reunite. De aceea profit de ocazie înainte de vot uh, să spun suscitare ca, care este propunerea Comisiei pe care o refuzăm. Este vorba despre o listă pe care nu apar ca state eh, cu risc decât Afganistanul, Bosnia și Herțegovina, Etiopia, Irakul, Laos, Siria, Uganda, eh, Vanuatu, Yemen și într-o a doua categorie Iranul și într-o a treia categorie Corea de Nord. Eh, după prima respingere, Comisia Europeană pur și simplu a înlocuit Guyana Uh, cu uh, Etiopia. Eu cred că această dezbatere ar fi trebuit să aibă loc între noi. Mă felicit însă că Comisia uh, a ajuns să fie de acord să poarte un schimb de opinii cu membrii comisiilor. Însă, având în vedere cum s-au petrecut lucrurile, este foarte important ca cele două comisii ale noastre și, de asemenea, și în plen, după schimbul de opinii, să punem în continuare presiune pentru a respinge această propunere a Comisiei Europene. E o plăcere pentru mine să spun că susțin întru totul cele uh, spuse de tine. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de faptul că Comisia Libe are multă muncă de făcut, noi la fel, și uh, e cazul să respectăm uh, timpul alocat pentru a continua să avem interpretare pentru uh, vot. Însă, cum spuneam, comisia uh, va fi reprezentată doamna comisar Jurova la, Stras, la Strasburg. Sper că la ședința respectivă vor fi în sală cel puțin la fel de mulți colegi ca și astăzi, pentru că așa vom face o impresie puternică asupra doamnei comisar Jurova pentru a putea să regândească puțin lucrurile în legătură cu acest subiect. Sunt și alte comentarii? Nu? Atunci trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi și anume votul. Mulțumesc pentru sprijinul arătat din partea dreaptă a sălii, spune domnul președinte. Începem cu un vot de uh, verificare. Verificăm uh, dacă colegii sunt prezenți cu toții, dacă nu sunt prea multe sau prea puține voturi. lipsesc încă 15 persoane de la vot. Uh, Deocamdată verificăm uh, prezența, puteți deci apăsa oricare buton de pe consolă. A votat toată lumea. Jacob. Lambert nu au uh, cartele de vot. Vrem să ne asigurăm că nu există prea mulți socialiști sau verzi care votează. Votul s-a uh, închis, totul arată bine deocamdată. Ajungem la alineatul 1. Cine este pentru? Vreți să faceți totul electronic? Noi nu suntem obișnuiți cu asta la Econ, spune domnul președinte, dar dacă Libe dorește acest lucru... Încercăm să-i mulțumim pe colegii de la Libe, spune domnul președinte, așadar votul este deschis la liniatul 1. A votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă. Alineatul 2 până la 4 împreună, uh, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 1 și 2, amendamente identice, le supunem împreună la vot. Îmi cer scuze, domnul președinte, am, am sărit peste uh, citări, de la 1 la 6. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. se adoptă. Și ajungem la citarea 6a, amendamentul 1 și amendamentul 2. Le supunem la vot. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Uh, citarea 7 și 8, textul inițial, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Considerentele A până la G, vot în bloc, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Uh, considerentul H, amendamentul 3, uh, votul s-a deschis, a votat toată lumea, uh, votul s-a închis. Plus Filip, încă două voturi pentru, deci deci 48 la 47 se adoptă. Votăm și textul inițial, original, în acest caz? Nu? Dacă aș putea să văd și uh, colegul uh, care își exprimă votul, m-aș uh, bucura. Deci ați votat împotrivă. A înțeles toată lumea că dacă președintele nu-i cunoaște pe cei care nu au cartele de vot, președintele lui este greu să uh, țină cont de votul lor? Propunerea mea este să semnăm, uh, să, să votăm acum. Mai întâi, cine nu votează cu cartele de vot? Deci, Iacob, Filip Lambert, aveți acum cartele de vot, să înțeleg? Bun, votăm încă o dată, așadar, acest amendament. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins 49 uh, la 48. Votăm uh, acum, deci, textul original. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Vaițecă împotrivă, Lambert împotrivă, se respinge 45 la 44, considerentul I, textul original, votul s-a deschis, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă considerentul J, amendamentul 5, pentru, uh, votul s-a deschis, a votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă clar, deci nu mai trebuie să votăm textul original. Uh, și amendamentul 6, vot pe părți, uh, solicitat de grupul SND. Începem cu prima parte, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Clar, se adoptă cea de-a doua parte. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins clar. Prin urmare, să punem uh, textul astfel uh, modificat uh, la vot. Vot cu apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Weizsäcker pentru Filip Lambert. Pentru, de asemenea, avem nevoie pentru socoteala finală, căci este vot cu apel nominal, votul s-a închis. Clar se adoptă. Mulțumesc foarte mult. Diverse nu există. Doar că ne vedem la Strasburg cu doamna comisar Jurova. O seară plăcută!